un fapt în intervenția mea. Ați afirmat în mai multe ocazii uh, tot felul de uh, lucruri despre rolul Parlamentului. L-ați numit uh, inima democrației. Aș pleca de la acest lucru pentru a vă spune că aici, în plenară, noi avem sisteme care ne asigură ca lucrurile să funcționeze. Însă lucrurile funcționează numai dacă toți respectă acest sistem. Ați vorbit de egalitatea de gen, ați vorbit de importanța uh, rolului pe care îl poate avea o femeie uh, ca președinte a comisie, ați făcut-o la câteva ore de uh, ceea ce s-a întâmplat ieri în acest parlament, unde o altă doamnă, printre cea mai votată în Europa, printre cea mai, care este deja premier al țării dumneaei în Polonia, nu a fost votată președinta comisiei EMPL de ocupare dintr-o alegere de negândit, o alegere de neînțeles. Și plec de la acest lucru când uh, vreau să vă amintesc vorbesc despre reguli și să ne amintim în același timp și de uh, importanța de a nu fi ipocriți în fața regulilor. Pentru că nu ne putem imagina să cerem să dăm un rol uh, puternic Parlamentului, nerespectând metoda DOND sau creând astfel de diferențe cum s-au creat ieri seară. De ce uh, poziția aceasta ne-a dus la o analiză și mai atentă? Pentru că dumneavoastră ați trimis scrisori grupurilor și se știe că verba volant, în schimb, ceea ce e scris rămâne. Noi am citit cu mare atenție scrisorile pe care le-ați trimis socialiștilor și Renew și vrem să vă întrebăm pe baza acestor scrisori câteva, să ne dați câteva clarificări. Uh, poate că, de exemplu, în legătură cu ceea ce a spus colega noastră Garcia Perez, uh, um, dumneai a cerut lucruri opuse față de ceea ce ați promis dumneavoastră. Dumneai a vorbit de mecanismul statului de drept. Noi, în același timp, cerem să faceți lumină Uh, asupra replicii pe care ați dat-o, pentru că mie mi se pare că poziția noastră e opusă față de cea pe care o cer socialiștii. Acest mecanism inventat de Timmermans, uh, știți că noi nu o uh, agreăm, suntem pe o cu tot o altă poziție și vrem mai multă claritate în legătură cu aplicarea mecanismului statului de drept. Este foarte important, desigur, să vorbim și despre schimbările climatice. Este evident că există multe puncte pozitive în legătură cu acest subiect, care au fost menționate de dumneavoastră ca soluții, fondul pentru o tranziție echitabilă sau o încercare de plan pentru a reduce efectele acestor schimbări, o bancă pentru capitalele, capitalul sustenabil uh, și o bancă climatică. Dar acum uh, totuși ambițiile noastre se ridică fără să ni se spună și cum sunt realizabile aceste obiective putem să stabilim un obiectiv și să-l și atingem? E cam confuz ce ne-ați propus dumneavoastră. În această dimineață, dacă nu mă înșel, ați vorbit de 50% până în 2030, săptămâna trecută 55%. Nu mi se pare o diferență mică, având în vedere obiectivul despre care vorbim. Deci aici vorbim mai mult de o declarație de intenție, având în vedere că sunt, există țări, după cum ați zis și dumneavoastră, care sunt responsabile de mai mult de o treime din producția de carbon și emisii. Politica socială, ați vorbit și despre aceasta, e o temă foarte importantă și grupul nostru a criticat de multe ori abordarea de până acum. Se vorbește cu entuziasm de salariu minim european care să garanteze tuturor tinerilor un loc de muncă, dar cu ce resurse facem acest loc și care va fi legătura între aceste metode și politicile statelor membre? Apoi, migrația. Dumneavoastră, în această dimineață ne-ați dat un exemplu frumos, școlăresc. Ne-ați uh, spus că un refugiat a venit la dumneavoastră acasă, la ați primit și apoi uh, a fost o poveste de succes, o poveste foarte frumoasă. Sigur, dar dincolo de refugiați mai avem și migranții, mai avem și migranții clandestini și avem situații în care e bine să uh, vă rugăm să ne dați câteva clarificări. În acest Parlament după cum știți, în, acum câteva zile s-a întâmplat ceva foarte grav. O persoană care este, de exemplu, la noi uh, anchetată pentru, că a, pentru fraudă fiscală, pentru că n-a respect, respectat, uh, de exemplu, uh, uh, decizii ale autorităților noastre, a fost obiectul unei dezbateri la Comisia Libe pentru ca să fie invitată la o audiere respectiva persoană. E vorba de abordări simple la care eu vă cer răspunsuri clare pentru că cu răspunsurile pe care ni le-ați dat până acum nu mi se pare că este clar. Astfel vom putea să ne gândim mai bine la uh, reuniunea de grup, ce vom face, pentru ca să știm ce facem după masă. Mulțumesc! Prezident... Domnul Șiedevan. Domnul Șiedevan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă von der Leyen. S-a vorbit uh, foarte mult uh, despre cetățenii europeni, de cetățenele europene și în ultimile zile am primit mii de mail-uri, ca și alții colegi, Uh, care se refereau la numirea dumneavoastră și aș dori să folosesc această ocazie uh, pentru a uh, vă cita unul dintre aceste mail-uri în Casa Democrației Europene. În calitate de alegătoare, eu mă aștept ca Parlamentul să aleagă un șpiță candidat la postul de președinte al Comisiei și dama și doamna pe care am citat-o spune că numirea unui ministru al apărării Uh, în uh, postul de președinte al Comisiei ar fi un uh, semnal negativ, respectiv că Europa o ia înspre izolare și înspre militarizare se Cred că la criticile legate de numirea dumneavoastră ar trebui să adăugăm uh, și un alt aspect. Uh, săptămâna trecută ați fost uh, la grupul de stânga și v-ați prezentat ideile dumneavoastră despre viitorul Europei și a fost foarte clar că nu avem aceeași viziune. Și aș dori să vă explic de ce. Noi suntem singurul grup uh, la Parlamentul European care uh, respinge continuarea politicii de austeritate. Și când vorbiți uh, despre uh, viitorul Europei, după părerea mea, ar trebui să punem capăt acestei uh, ideologii neoliberale. Politica de austeritate, dragi colegi, uh, ne-a adus la situația în care uh, nu uh, finanțele uh, statelor au fost asanate, ci la uh, faptul că nu au fost uh, fi făcute investiții importante în uh, sistemele de educație, în, uh, în uh, sistemele de învățământ și așa mai departe. Și că nu s-a putut combate nici schimbările climatice. Cine suferă sunt cetățenii din întreaga Uniune Europeană. Doamna von der Leyen, dacă vrem să combatem schimbările climatice, trebuie să luăm măsuri acum. Uh, și uh, dacă vrem să facem cu adevărat o tranziție, trebuie să investim uh, și trebuie să garantăm securitatea socială în europeană și deci trebuie să punem capăt acestei politici greșite de austeritate. 113 milioane de persoane, vă dau cifrele oficiale ale Comisiei, 113 de milioane trăiesc în europeană în sărăcie sau sunt amenințate de sărăcie și din partea unei candidate la postul de președinte al, al Comisiei aștept mai mult decât discursuri frumoase. Aștept să ne spuneți că da, uh, uh, înțeleg că avem nevoie de o ofensivă socială pentru Uniunea Europeană. Obiectivul meu este ca în 5 ani niciun cetățean și nicio cetățeană europeană, indiferent de vârstă sau uh, din ce regiune provine, să fie afectată de sărăcie, ci să poată duc, duce o viață demnă. Și bineînțeles că e nevoie de condițiile financiare dar, de exemplu, în, politici, în domeniul politicii uh, fiscale a rămas uh, foarte uh, vagă. Uh, mm, ați vorbit doar de echitate fiscală. Eu mă aștept ca uh, de la, de la un candidat să uh, dea dovadă de curaj pentru a combate uh, marile companii. Să spună, vreau să pun în capăt uh, uh dumpingului fiscal, să exclud oazele fiscale din Uniunea Europeană, paradisurile fiscale și vreau ca toată lumea să plătească impozite la fel în Uniunea Europeană. ar trebui să se investească miliarde în, uh, în armarea Uniunii Europene. Uh, asta a spus dumneavoastră, sunt bani care ar putea fi investiți în educație, în uh, sănătate, în partea socială. Mm, vom investi acest bani în arme moderne. S-a vorbit foarte mult despre o armată europeană, pentru mine ar fi un coșmar, dar că dumneavoastră vorbiți despre o armată europeană sau o armată europenilor nu contează. Pentru mine obiectivul este foarte clar. Mergem spre o înarmare a Uniunii Europene, o militarizare a politicii externe și pentru noi, pentru grupul nostru, uh, e inacceptabil. Dorim o strategie europeană pentru întărirea uh, uh, soluțiilor diplomatice pentru rezolvarea conflictelor. Uh, am dorit să uh, se organizeze o, o un congres mondial pentru uh, lupta împotriva înarmării. Ați spus și dumneavoastră, granițele europene sunt cele mai uh, letale din lume. Uh, eu aș dori să punem capăt acestei politici care face ca zilnic mii de oameni să, moarcă, să moară în Marea Mediterană. Noi vrem să se respecte drepturile umane, trebuie Uh, ca statele membre care nu participă să fie pedepsite. Doamnă von der Leyen, uh, eu v-am spus care este poziția noastră față de propunerile dumneavoastră. Uh, cred că proiectul nostru pentru viitorul Uniunii Europene, o Europă socială, o Europă care combate schimbările climatice, nu coincide cu versiunea dumneavoastră și, din păcate, noi nu putem vota pentru dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Onorevole Mulțumesc, domnul Faraj, de la neafiliat. Are cuvântul. Un minut și jumătate. Well, I may be speaking from the. Poate că vorbesc din fundul sălii astăzi, dar eh, cum am prezis data trecută când am fost aici, partidul Brexit la alegerile europene va câștiga masiv și iată revin în locul în care am fost umilit. Consiliul European a transformat acest parlament într-un parlament impotent până azi când, iată, dacă alegeți să o folosiți, puteți avea puterea. O vedeți aici pe doamna comisar Van, von der Leyen. E o încercare a uh, Uniunii Europene de a prelua controlul uh, asupra fiecărui aspect al vieții europene. Dorește o formă de comunism depășită, uh, parlamente naționale unde uh, controlul de stat parlamentele naționale vor înceta să mai aibă vreo relevanță. Și din punctul nostru de vedere, în unele feluri, pot să spun că suntem um, plăcut surprinși, pentru că în felul ăsta ați transformat Brexitul într-un fenomen mult, mult mai popular în uh, Marea Britanie și slavă Domnului că plecăm. Uh, această doamnă e o fanatică pentru a construi o armată europeană și nu e singură. NATO va înceta să existe când își va termina ea treaba și nu va mai avea nicio relevanță în Europa. Și haideți să nu mai uităm un lucru. Președintele francez, Emmanuel Macron, uh, pe 14 iulie, duminică, a, a uh, stat uh, în fruntea batalioanelor, încercând să arătând uh, lumii întregi că e un al doilea Napoleon. O versiune actualizată a lui Napoleon cinci oameni cu acești oameni la putere, o, uh, o Uniune Europeană a Apărării va fi 100% realizată. Dar ce va face această forță? Va putea și ataca. Și acest Parlament nu va mai avea absolut niciun control. Dacă vreți să aveți putere, votați împotriva acestei candidate, ascultați-vă cetățenii. E adesso uh, un, la, la replica la signora Fond iar acum, uh, doamna von der Leyen are cuvântul pentru ca să răspundă președinților grupurilor politice. Doamne von der Leyen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun foarte sincer că atunci când îl ascult pe ultimul vorbitor, văd cât de intens vom dori să colaborăm cu prietenii noștri britanici, dar să știți că discursuri care dumneavoastră putem să renunțăm la ele cu drag. Aceasta este și ce e frumos în Europa. În Europa sunt țări împreună în Uniunea Europeană care au venit de bună voie în această Uniune. Nu i-a obligat nimeni, dar noi știm cu toții că suntem mai puternici împreună, că putem să apărăm valori împreună care sunt importante pentru noi. Iar uh, sarcinile lumii, provocările lumii sunt atât de mari încât nimeni singur nu mai poate să facă față acestor provocări. Dar dacă lucrăm împreună, vom avea un soft power, o putere care să fie europeană, exclusiv și care se bazează pe valorile pe care a fost și fondată Uniunea Europeană și care ne întărește și care ne permite să facem față acestui viitor. Puterea aceasta este necesară pentru copiii noștri și trebuie să avem încredere că vom reuși. Aș vrea acum să abordez câteva teme. Economia socială de piață, un uh, simbol al Europei. Este o împletire frumoasă între o economie puternică și știm cu toții că împreună putem să lucrăm în această economie puternică și trebuie să o facem să aibă să dea înapoi un rezultat către oameni, că aceasta este partea a doua a ei. De aceea vorbim de economie socială de piață. Există și o componentă de uh, socială care a fost deja adoptată de către Parlament și de către Consiliu prin pilonul social, printr-o susținere puternică pentru aceste teme cu ambiție și cu idei țintite pentru ca să putem atinge aceste obiective concret. Nu vom fi niciodată perfecți, dar uh, eforturile pe care le facem pentru a deveni mai buni și în pilonul social, pentru a aborda toate aspectele pilonului social, acestea trebuie să fie obiectivele noastre principale. Dacă vorbim însă de obiectivele de durabilitate, care pentru noi au fost întotdeauna o linie directoare, atunci acestea trebuie văzute uh, ca fiind în interesul nostru al tuturor. Am înțeles cu toții între timp că ceasul merge înainte, că timpul trece și că planeta noastră are nevoie de ajutor că noi trebuie să ne asigurăm această bază uh, de viață, această planetă în care trăim, trebuie să fie întotdeauna prietenoasă față de climă, trebuie să fim uh, durabili în abordările noastre. Nu putem avea altă abordare. De aceea, obiectivele de durabilitate sunt în interesul tuturor și trebuie să fie împinse înainte cu putere. În ceea ce privește cei doi pași, sunteți aici, da, m-ați abordat în legătură cu cei doi pași, cele două etape. Eu cred că acestea trebuie să meargă în paralel. Ceea ce v-am spus uh, este exact acest lucru. Trebuie în același timp să începem schimbarea la noi în Europa, dar știm că la fel de bine trebuie să aducem o schimbare și la nivel global, în actorii globali. Iar Europa aici trebuie să aibă un rol de lider pentru a putea face această schimbare. În acordurile de climă de la Paris s-a văzut că se poate să punem împreună forțele noastre. Haideți să ne amintim de spiritul de la Paris pentru ca să mergem înainte cu una din cele mai urgente probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Cea de-a doua problemă urgentă este cea a digitalizării. Și aici avem nevoie de forțe unite. Și aici avem nevoie, pe de o parte, de forțele care trebuie să fie capabile să ducă înainte digitalizarea cu elan, economia cu elan, să dea mai multe uh, posibilități. În același timp însă trebuie să ne gândim și la economia socială de piață, cu un cadru etic, trebuie să abordăm problema inteligenței artificiale, comportamentul în spațiu cibernetic, cu multă atenție trebuie să abordăm aceste subiecte, dar și cu măsură. În ceea ce privește cibersecuritatea, trebuie să fim mai puternici ca europeni. Știm că există multe riscuri legate de ea pe care numai împreună vom putea să le apărăm. Numai împreună vom putea să ne ferim de ele fie că e vorba de riscuri pentru economie, fie că e vorba de riscuri pentru societatea noastră. Și niciun stat singur nu poate să gestioneze toate aceste riscuri. Numai împreună putem să construim o Europa sigură și Europa merită această siguranță. Iar oamenii în epoca digitalizării aici noi trebuie să intervenim și aici intervine cea mai nobilă sarcină a economiei sociale de piață și este principiul de bază al protecției. Cineva care lucrează trebuie să primească și protecție în felul în care lucrează, în modul în care poate să-și desfășoare activitatea. Toate acestea trebuie să fie acum, toate aceste protecții transpuse în lumea digitală. Lucrătorii cloud, lucrătorii click, toate acestea trebuie să fie abordate. Principiul de protecție, de uh, protecție a eficienței în același timp, trebuie să fie și ele preluate în spațiul digital. Doamnelor și domnilor, am ascultat cu mare interes ce mi-ați spus. Domnule Moiten, însă, când v-am ascultat pe dumneavoastră, chiar mă simt ușurată că nu primez votul dumneavoastră. Pentru mine este opusul a ceea ce eu aștept. Tot ce a spus dumneavoastră. Eh, Cred că avem o cerere de intervenție pentru respectarea regulamentului de procedură, domnul, domnul eh, Aș dori să mă refer la artic- anexa 7, articolul 1, 1, în ceea ce privește interesele financiare și articolului 2, eh, vizând conflictul de interese. Și am și o propunere cum ar putea arăta? Iată abordarea. Așa trebuie să arate. Sì, però il suo non è un appello, un richiamo al regolamento. Aceasta nu este o referire la regulamentul de procedură. Așa că vom continua cu domnul Caspari în dezbatere. Domnule Caspari, aveți cuvântul două minute. Sehr geehrter Herr Präsident. Domnule președinte, noi, eh, Partidul Popular European și creștinii democrați, eh, l-am sprijinit pe Manfred Weber și ne doream ca el să fie președintele Comisiei Europene. Însă, după alegeri, la Consiliul European, unii eh, șefi de state și de guverne au călcat în picioare alegătorii europeni din, în Parlamentul European uh, au fost și grupuri politice care nu au avut uh, curajul pentru a apăra Spitzen candidatul uh, pentru postul de președinte al Comisiei. Iată, însă, doamnă von der Leyen, ne bucurăm că dumneavoastră sunteți candidatul pentru grupul nostru și vom face tot ce putem până la ora 6 pentru ca dumneavoastră să deveniți președintele Comisiei. În al doilea rând, ne aflăm într-o situație dificilă în Europeană și aveți uh, un pachet, pachet imens de responsabilități în fața dumneavoastră și în ultimii ani, când am vorbit de teme dificile, noi la Parlamentul European, uh, la nivel transversal, am uh, reușam să contracarăm ă, grupurile extremiste care voreau să distrugă Europa. Dar noi am reușit în trecut să încheiem compromise pentru a ă, clădi Europa în interesul cetățenilor și vă rog ă, să acordați importanța Parlamentului European, pentru că Parlamentul European a fost votat de către cetățenii europeni. Considerați-ne ca un partener pentru continuarea proiectului european. Trebuie să ne opunem blocajului de la Consiliu. Parlamentul European European a fost uh, întotdeauna de uh, partea celor care doreau ca proiectul european să fie clădit și mi-aș dori să duceți împreună cu noi această luptă împreună. Domnule Moiten, am ascultat uh, uh jignirile dumneavoastră și uh, tirada plină de ură împotriva doamnei von der Leyen. Uh, aseară, Uh, s-a spus că nu ați reușit să mai obțineți o majoritate uh, la Parlamentul German. Uh, vă înțeleg frustrarea, dar nu vă, nu vă frustrarea dumneavoastră asupra doamnei von der Leyen. Mulțumesc, domnul Gualtieri, două minute, vă rog. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, nominalizarea dumneavoastră este rezultatul unui impas dificil în care Consiliul European nu a mai reușit să găsească majoritatea necesară pentru niciunul dintre șpițeni candidați. Aceasta e o posibilitate pe care o prevăd regulile și totuși, din punct de vedere politic, din punct de vedere instituțional, e vorba de o rană la care acum trebuie să aducem un remediu pentru ca să nu se îngreuneze procesul de construcție ale unei democrații adevărate europene. Și de aceea este important ca grupul nostru și alte grupuri să fi încercat cu dumneavoastră să uh, facă o negociere politică, o negociere de program oferind uh, susținerea noastră cu condiția unor angajamente precise. E vorba de o noutate în procesul acesta care ar putea îmbunătăți relația dintre cetățeni și Europa și care trebuie să fie luat în serios de către toată lumea, inclusiv de către Consiliu, pentru că altfel daunele de credibilitate nu mai pot fi calculate. În scrisoarea pe care ați adresat-o grupului nostru și în discursul dumneavoastră foarte frumos, ați răspuns pozitiv la multe din cerințele pe care le-am uh, exprimat în scrisoarea noastră, obiective de mediu mai ambițioase, plan de investiții pentru sustenabilitate, și trebuie precizat care necesită mai multe investiții publice și susțin din nou mai multe investiții publice. O utilizare a flexibilității pentru a putea garanta și o schemă de uh, subvenții pentru uh, șomaj, o garanție pentru europeană pentru copii, o bază comună consolidată pentru taxarea întreprinderilor, apărarea statului de drept, coritoare imunitare și o nouă uh, regulă în domeniul migrației și azilului, iar apoi pe plan instituțional, datorită uh, inițiativei, dreptului de inițiativă al Parlamentului, metoda comunitară îmbunătățită și o mai bună punere în aplicare a în candidaților. Apreciem toate aceste angajamente și ne vom lupta cu determinare pentru punerea lor în aplicare totală. Din scrisoarea dumneavoastră și din dezbaterea care a decurs după aceea, mi se pare evident și acesta e un lucru pozitiv, că interlocutorii politici în noua comisie vor fi și sunt forțe pro-europene, iar noi nu vom accepta nicio ambiguitate în acest sens. Mi se pare că este clar și aici din nou e un lucru pozitiv pentru Europa că suveraniștii și naționaliștii sunt și vor deveni irelevanți. Doamnă von der Leyen, grupul nostru va fi un interlocutor atent și în același timp exigent în fața dumneavoastră. Noi nu o să ne mulțumim doar cu vorbe. Dacă după aceste vorbe nu vor veni și fapte, dumneavoastră nu veți mai avea susținerea noastră. Dacă însă angajamentele pe care le-am cerut vor fi uh, puse în aplicare, vor fi concretizate, dumneavoastră veți putea conta pe contribuția noastră loială, vigilentă și combativă pentru o Europa mai bună, mai unită și mai justă. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole... Vă mulțumesc, domnul Sejone. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă von der Leyen. Am să mă exprim succint. Pentru grupul nostru, pentru delegația franceză, e important să spun că vă susținem și e important ca la orele 18 să aveți o majoritate amplă alături de dumneavoastră la vot. Am trăit o, niște alegeri foarte speciale cu naționaliștii care uh, prevedeau că vor avea o majoritate în acest emiciclu. Ori iată, astăzi avem o majoritate de pro-europeni care e gata să susțină o seamă din propunerile pe care le-ați făcut și care se regăsesc uh, în toate partidele politice reprezentate aici în hemiciclu. Aveți în proiectul dumneavoastră și unele uh, propuneri pe care le purtam și noi, neutralitatea carbon, taxa carbon, uh, salariul minim, elemente uh, foarte importante pentru o seamă de grupuri politice, chiar și unele care, iată, fac parte din hemiciclu astăzi și care sunt pro-europene. Trebuie să mergem mai departe, în special în ce privește acordurile comerciale și să condi le condiționăm cu acordul de la Paris. Și un mesaj poate către colegii noștri ecologiști. Dacă avem o majoritate pro-europeană în acest Parlament, avem nevoie și de toți pro-europeni pentru a susține proiectul. Ce ne, cei care ne spun în fiecare zi că urgența climatică e prima pe lista priorităților și că aceste subiecte trebuie tratate aici în eh, Parlament, cei care ne spun aceste lucruri în lumina propunerii dumneavoastră trebuie și ei să fie solidari, pentru că e pentru prima dată când în Parlament avem uh, un astfel de angajament ecologic și fac deci apel la responsabilitatea tuturor celor care proclamă fiecare zi această urgență ecologică pentru ca să vă susțină la rândul lor în această majoritate pro-europeană. Mulțumim, domnul Gigold. Un minut și jumătate, vă rog. Stimată ministru von der Leyen, ne-ați făcut oferta unui Green Deal dar în acest acord titlul este foarte verde, dar conținutul este mai puțin uh, ecologic. Noi ne aflăm în fața a două crize ecologice, uh, criza, uh, criza climei și a pierderii biodiversității. În ceea ce privește prima criză, până în 2030 trebuie să reducem emisiile cu cel puțin 50%. Nu ne-ați spus astăzi că intenționați să puneți în aplicare cu multă putere acest obiectiv. Este măsura pe care o așteaptă așteaptă tinerii uh, pe bună dreptate din partea noastră și la fel și cercetătorii. Avem nevoie un angajament foarte uh, uh clar cu minus 55% uh, gaze poluante până în 2030 și pierderea biodiversității, dispariția speciilor. Ați dormiți, ați trăit o mare parte în Hanovra. Eu am uh, participat la numărarea fluturilor. Biodiversitatea scade în mod alarmant. Avem nevoie de o uh, nouă politică agricolă comună care să-i ocrotească pe agricultori și să pună capăt uh, dispariției speciilor. Vă angajați să propuneți o nouă politică agricolă comună care să protejeze clima și biodiversitatea. Și, în fine, aș dori să mai spun încă ceva la granițele europene, uh, nu e uh, suficient să punem capăt morților în Marea Mediterană. Uh, dumneavoastră propuneți să avem o forță de salvare în mare și Frontex trebuie să intervină în acest sens. Discursul dumneavoastră a fost bun, nu și conținutul. Vă rog foarte mult să respectați timpii alocați pentru că sunt foarte multe persoane scrise la cuvânt. Iar acum domnul Zani, două minute jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, estimat uh, doamnă ministru von der Leyen. Discursul dumneavoastră a fost un discurs care nu ne-a surprins. Un discurs pe care l-am auzit deja de mai multe ori în această plenară, plin de promisiuni pe care știți și dumneavoastră că nu veți putea să le puneți în aplicare. Parcursul dumneavoastră va fi dificil, am văzut-o și în ultimele zile, am văzut-o și în dezbaterea din plenară va trebui să împăcați două părți, două interese foarte divergente, cele ale dreptei, care dorește o Europa care să controleze emigrația mai puternic care dorește o abordare realistă și pragmatică față de climă, care susține economia, creșterea, industria și apoi pe partea cealaltă a stângii, care are o abordare ideologică de, primar, de primire nediscriminatorie, care are o abordare complet diferită față de climă. Aceasta va fi exact problema mandatului dumneavoastră. Politica de centru-dreapta, pe care până acum sunteți obișnuită să o faceți, va trebui să decidă dacă se lasă șantajată de stânga, așa cum se vede din scrisorile pe care le-a scris către liberal și către stânga, sau dacă doriți o abordare pragmatică, după cum ați arătat în discursul de ieri, în care vreți ca Europa să iasă din acest impas din criză, dintr-o criză în care politicile greșite au adus Europa. O criză care nu se mai termină. Dumneavoastră ați vorbit de primire, de salvare a vieților uh, pe mare, totul foarte frumos, dar n-am văzut prea mult uh, emphasis în discursul dumneavoastră despre milioanele de europeni care suferă în uh, fiecare zi din cauza politicilor greșite pe care le-a propus majoritatea. N-am auzit nimic despre dezastrul din Grecia, despre faptul că această țară a fost distrusă de politicile pe care Europa a dorit să îi le impună. Deci nu mi se pare, doamnă ministru, că aveți voința și nici majoritatea gata să facă ceea ce cu adevărat am numit o schimbare reală, pe care o și așteaptă cetățenii europeni și pe care ne-au cerut-o prin votul din 26 mai radicalizarea sau excluderea celor care nu gândesc ca noi sau ca dumneavoastră nu vă va ajuta în guvernarea Europei, nu va ajuta Parlamentul acesta să stabilească o, un rol important, o supremație pentru uh, următorii cinci ani. Noi nu credem că dumneavoastră puteți reprezenta schimbarea pe care o necesităm și nu credem că veți avea o viață ușoară în menținerea unei majorități aici uh, care încearcă să combine plăcerile tuturor și care de fapt nu face decât să pună cap la cap ca într-o uh, cârpeală aceste cerințe. Deci, cei uh, care vor vota astăzi, eu cred că nimeni din uh, partea aceasta a sălii nu a oferit susținere pentru președinte, dar am făcut o cerere, o cerere care ține cont de faptul că acest parlament nu poate să se mute spre stânga. Noi suntem conștienți că cine este în acest grup va trebui să uh, țină cont de valorile pe care le reprezintă. Domnul Zile, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule von der Leyen. În politică e nevoie de majoritate, înțelegem lucrul ăsta, dar e important și ce promisiuni faceți și cât de departe mergeți cu acele promisiuni. Ca un uh, masterchef într-un mare restaurant, sunteți responsabil pentru ingredientele pe care le puneți într-o plăcintă, de exemplu. Și dacă clienții dumneavoastră vor fi satisfăcuți sau nu. După 5 ani, cetățenii de la Riga sau din mici sătuce din Portugalia trebuie să poată spune că au mâncat o plăcintă bună. Deci că sunt satisfăcuți. Săptămâna trecută în grupul nostru ați venit și ați spus că unul dintre principiile fundamentale este subsidiaritate. Azi am calculat, uh, ați spus acest lucru abia după vreo 30 de minute. Nu cred că ne putem apropia de inimile cetățenilor uh, felul în care descrieți dumneavoastră și nu cred că o majoritate calificată pentru uh, deciziile de politică externă vor ajuta sau că proporționalitatea și drepturile minorităților vor fi uh, respectate. Comparativ cu ce ne spunea săptămâna trecută, pentru mine discursul dumneavoastră de azi a fost o dezamăgire. Domnul Ferreira, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă von der Leyen. Stimată doamnă dumneavoastră, reprezentați uh, de fapt consensul care de mult este capul curs al Uniunii Europene. Dumneavoastră încercați uh, să ne spuneți însă că, cea, că unele consensul de precaritate, de instabilitate a vieții a miilor de lucrători, a șomajului trebuie să fie un model. Există și dezechilibre între femei și bărbați pe piața muncii, apoi problema capitalului, problema drepturilor sociale, toate acestea suferă și din cauza multinaționalelor, problem, apoi problema mm, multinaționalelor, problema mm, militarismului, problema războaielor, Europa progresului, apoi pe partea cealaltă a justiției sociale, a apărării mm, mediului, Europa democrației, a solidarității, a cooperării, a păcii. Toate acestea sunt însă valorile pe care le susținem, dar care nu pot naște din consensul pe care îl uh, numeam înainte. Și de aceea va trebui să faceți o alegere va trebui să încercăm să luptăm pentru această parte a Europa și în urmă, uh, a Europei și în următorii ani și dumneavoastră va trebui să faceți acest consens între aceste două valori. Mulțumesc, domnul Soneborn. Un minut. Un minut și jumătate, îmi cer scuze, spune președinta. Liebe Frau... Doamnă von der Leyen, bun venit! Mă bucur de faptul că uh, sunt reprezentantul uh, democrației europene. Nu sunt cel mai ridicol, însă, reprezentant al uh, democrației europene. Domnul uh, Borel, care a fost uh, numit uh, uh, înalt reprezentant uh, pentru politica externă, uh, va reprezenta uh, interesele europene în străinătate. Doamna Lagarde, uh, care uh, este acuzată că a delapidat 500 de milioane de euro și care a dus sistemul bancar uh, uh francez la uh, uh, ananghie, va fi uh, președinta Băncii Centrale Europene. Să ne uităm uh, că un premier belgian care n-a reușit nici să constituiască guvernul în Belgia uh, va um, fi reprezentant al Consiliului, iar dumneavoastră, o ministră incompetentă din uh, Germania, uh, cu o preferință pentru uh, eufemisme și pentru uh, consultanții extrem de uh, scumpi uh, și pentru uh, înarmarea armatei, uh, pentru a pune capăt uh, războiului rece, ajungeți uh, să fiți uh, președinta Comisiei. Uh, dumneavoastră vă coalizați cu partidul PIS uh, din Polonia, cu partidul lui Orban uh, și cu partidul lui Mussolino. Nu cred că ar trebui să conducă astfel de persoane Europa. Domnul Deutsch, are cuvântul două minute. Tisztelt von der Leyen asszony, a néppárt magyar nemzeti Domnule, doamnă președinte, stimată doamnă candidat, îmi permite să rezum poziția noastră în trei puncte. Noua președintă a Comisiei Europene nu va putea conduce Uniunea Europeană decât dacă stopează uh, migrația și consolidează frontierele externe ale UE. Migranții clandestini amenință pacea zi de zi, modul nostru de viață, civilizația noastră. Trebuie să recunoaștem eforturile țărilor care apără tocmai frontierele externe ale UE. Articolul 4 al tratatelor spune că Uniunea respectă egalitatea statelor membre, precum și identitatea națională a fiecăruia, care e o parte indisociabilă a dispozițiilor constituționale. Stânga, în Parlamentul European, și majoritatea partidelor pro-migrație au dorit lansarea procedurii potrivit articolului 7 din tratate pentru a încerca să uh, scape de prevederile articolului 4. Ori noi așteptăm din partea doamnei președinte să apere tratatele, deci prin urmare și identitatea națională și suveranitatea constituțională a statelor membre. În al treilea rând, dezvoltarea regională, ajutoarele agricole. Toate acestea sunt elemente importante pentru regiunile mai puțin dezvoltate din anumite state membre și e unul din obiectivele fundamentale ale cooperării europene, potrivit articolului 3 coeziunea socială, economică și teritorială, de asemenea foarte importantă, deci așteptăm din partea candidatelor la președinția Comisiei Europene ca viitorul cadru financiar multianual să nu fie sancționați nici cetățeni și nici statele membre care se situează sub limita medie a dezvoltării și să le permită o recuperare rapidă. Mă refer în special la țările grupului de la Visegrad. Pentru două minute, doamna Dali doamnă președintă următorii cinci ani necesită leadership care să nu considere că situația trebuie să fie la fel ca înainte, ca punct de plecare. Deci avem nevoie de un lider al Comisiei care să fie ambițios, progresist și care să uh, treacă la schimbare. Mă bucur de faptul că dumneavoastră doriți ca Uniunea Europeană să aibă emisii zero până în 2050 și vă angajați chiar să le ciferați acest lucru în primele 100 de zile de mandat. Dar în ceea ce privește obiectivul pentru 2030, nu uitați faptul că Parlamentul European a solicitat un obiectiv de 55% pentru că astfel uh, respectăm strategia pe termen lung și obiectivele de la Paris. Ați vorbit și despre extinderea sistemului ETS la sectorul aviației și la sectorul maritim. Trebuie să-și aducă și ele contribuția, dar sectorul ETS nu poate acoperi transportul în general. Discăm uh, să subminăm uh, normele pentru CO2 pentru care am luptat așa de mult. De aceea avem nevoie de un angajament foarte clar că nu veți da înapoi de normele pentru CO2 pe care le-am convenit. Avem nevoie de mai multe angajamente concrete privind mediul. Trebuie să vă angajați pentru o strategie pentru combaterea pierderii biodiversității și, de asemenea, avem nevoie și de o strategie privind un mediu non-toxic. Uh, avem nevoie de o nouă politică industrială, o industrie 4.0, care nu să se axeze doar pe digitalizare și pe automatizare, ci să includă și aspectele ecologice o politică industrială care să țină cont de lucrătorii noștri, de viitorii angajați, de studenți și, despre, uh, și de uh, tineri. Și acum uh, câteva cuvinte despre migrație în încheiere. Uh, doriți uh, un început nou. Eu vin dintr-unul din statele membre în prima uh, linie, Malta, și vă încurajez ca migrația să fie o prioritate pentru dumneavoastră. Uh, solidaritatea nu trebuie să fie un cuvânt gol de sens, ci să ducă la propuneri concrete precum uh, uh, reforma sistemului Dublin astfel încât uh, nu doar câteva țări să împartă povara așa cum se întâmplă astăzi. Avem uh, nevoie de politici care să schimbe cu adevărat situația dacă dorim ca proiectul european să continue. Și acestea sunt politice pe care grupul socialiștilor și democraților le uh, cerem. Mulțumim. Doamna Voden, acum un minut. Thank you. Vă mulțumesc. Alături de mulți colegi de la Renew Europe, m-am gândit mult dacă să o susțin pe doamna von der Leyen astăzi. Sistemul care a înaintat-o este clar că nu a funcționat, însă eu am fost uh, aleasă în această plenară de milioane de britanici care cred în Uniunea Europeană, care cer cei mai buni de la Europa și vor să rămânem aici. Am fi nebun totuși să refuzăm această oportunitate, pentru că Europa are nevoie de acțiune, nu de indecizie. Dar, doamnă von der Leyen, vreau să vă spun ferm și clar că votul meu costă mult. Dacă vă susțin astăzi, acesta este prețul pe care eu îl cer pentru susținerea aceasta. Trebuie să reformați acest sistem care șchioapătă. Trebuie să promovați acțiune reală și nu doar cuvinte în fața urgențelor climatice. Trebuie să începeți reformarea acordului de la Dublin. Și, doamnă von der Leyen, prețul pentru mine va fi să vă folosesc uh, influența la fiecare masă la care trebuie să vă așezați pentru ca să punem de acord, ne punem de acord pe o extindere foarte lungă încât Marea Britanie să rămână parte a familiei europene. Mulțumesc! Mr. A- Domnul Eichhout are cuvântul acum. Un minut. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul ministru von der Leyen. Vă mulțumesc pentru discurs. Comparativ cu săptămâna trecută, e un pas uriaș. Dar mă face să mă întreb pentru cine votăm noi azi există atâtea schimbări, există atâtea lucruri neclare, de exemplu despre schimbarea climatice. Vorbiți de minus 50, minus 55%, dar ce propunere concretă va face uh, Um, Uniunea Europeană atunci când acordul de la Paris va fi rediscutat în 2022. Vorbiți de strategia pentru diversitate, dar nu vorbiți nici măcar o dată despre politica agricolă comună, ce veți face cu reforma în curs a PAC. Apoi, extinderea sistemului ETS la trafic, ce înseamnă asta? Uh, în ce fel ne asigurăm că prețul uh, mașinilor uh, verzi va scădea comparativ cu celelalte? Interesele Germaniei sunt cu totul altele. Și apoi, statul de drept, cuvinte frumoase. Dar care sunt acțiunile concrete? Susțineți oare Parlamentul European în procedura articolul 7 împotriva Ungariei? Trebuie să devenim concreți pe astfel de gesturi. Bei, un minut. Madame von der Leyen. Doamna von der Leyen, în urmă cu 5 ani, în acest hemiciclu, Jean-Claude Juncker, cel pe care doriți să-l înlocuiți, a declarat că era vorba de uh, comisia ultimei oportunități. Deci, riscați să, fiți, uh, să conduceți uh, comisia lichidării înainte ca popoarele să se reîntoarcă la o adevărată cooperare europeană. Uh, toate aceste decizii luate în culise la Bruxelles, în procese opace, Uh, în care persoane sunt numite în funcțiile importante. Uh, veniți astăzi aici pentru că ați uh, reușit să dați garanții unor grupuri politice și mergeți chiar mai departe, chiar în această dimineață, în acest schimb globalizat care epuizează planeta și care distruge locurile de muncă. Mergeți mai departe în acest federalism care pune căuși în gură popoarelor și spuneți că eliminați unanim, unanimitatea. Mergeți mai departe și în politica migratorie care aduce multiculturalism, care pune pun în pericol uh, identitatea țărilor noastre. Din aceste motive, estimată doamnă, veți obține uh, voturile liberalilor și ale celor de stânga și din aceste motive nu veți primi voturile noastre. Mr. Lundgren. Domnul Lundgren, un minut. Mulțumesc. Doamna von der Leyen, Dumneavoastră ați ținut aici un discurs uh, conform așteptărilor statelor membre. Statele membre din Uniunea Europeană vor pierde, de fapt, capacitatea lor de acțiune. Însă e foarte important să acționăm ținând cont de realitate. Trebuie ca Europa să fie condusă către o situație în care statele membre să poată să coopereze cu adevărat și în care statele membre să nu mai fie supuse voinței unui superstat. Trebuie ca fiecare să aibă identitatea, cultura și istoria sa. Statele membre trebuie să fie membre de, mândre de identitatea lor și să-și apere interesele. Trebuie să fim conștienți în fiecare stat membru de ceea ce ne diferențiază. După ce v-am ascultat astăzi discursul, ceea ce e foarte clar pentru mine este că dumneavoastră nu sunteți la înălțimea acestei sarcini care vă așteaptă și eu voi vota împotriva dumneavoastră. Mulțumesc. Un minut, doamna Mariza Matieș. Stimată doamnă von der Leyen, stimată doamnă, ați venit aici cu uh, susținerea PPE-ului și cu susținerea uh, extremei drepte. Multe audieri și scrisori de după aceea au încercat uh, să prezinte grupurilor compromisurile de care sunteți gata dar uh, totuși ați spus uh, la toată lumea tot ceea ce toată lumea dorea să aștepte, dar Uniunea Europeană are nevoie de alegeri în momentul acesta, alegeri și de aceea vă întreb, pentru ca să avem coeziune, țările pot să compenseze excedentele? Veți face ceva? Cum faceți pentru ca guvernele să schimbe politica? Ce facem cu schimbările climatice? Vrem să investim în militarizare sau vrem să uh, găsim o soluție pentru ca să nu mai servim întotdeauna industria de înarmare, industria armamentului din Germania. Vrem să combatem offshore-urile și paradisurile fiscale sau vrem să ajutăm, uh, de fapt, serviciile publice? Ce o să apărați dumneavoastră? Drepturile lucrătorilor sau veți continua să, ne, să recomandați distribuirea în general? Pe cine veți apăra? Vom avea o politică de primire a refugiaților sau de control și întărire a frontierelor? Care este partea de care v-ați plasat, doamnă von der Leyen? Noi avem nevoie de alegeri clare. Nu avem nevoie de două săptămâni de promisiuni contradictorii, pentru că Europa nu poate să ofere uh, din nou cetățenilor deziluzii în loc de fapte. Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Begin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte uh, desemnată ca doamnă și uh, mamă, ca femeie și mamă de trei, uh, trei copii, mă bucur să văd în fine un candidat la președinția Comisiei o femeie. Aceasta este o noutate pozitivă, dar eu sper ca schimbările să nu se oprească aici, pentru că guvernele care v-au susținut nominalizarea au cu siguranță au văzut în dumneavoastră un președinte valid, dar au vrut să spună și nu față de cei care deja confecționaseră un pachet de nominalizări cu aroganța de a crede că toți ceilalți o să-l accepte. Cineva a susținut, a vrut să repete că în Europa, dacă dorim să trăim împreună, trebuie să și decidem împreună, cu toții împreună. Doamnă von der Leyen, după întâlnirea noastră, dumneavoastră ne-ați spus care sunt punctele principale ale programului dumneavoastră, garantând un salariu minim european, un nou pact pentru migrație, reforme ambițioase pentru climă și garantarea, în fine, a inițiativei legislative pentru Parlamentul European. Pentru aceasta, mișcarea 5 stele dorește să vă susține candidatura, dar în fiecare zi din următorii 5 ani, dumneavoastră va trebui să vă demonstrați demnă de această încredere. Noi vă vom observa cu atenție și nu vom uh, ezita să vă combatem chiar dur dacă nu vă veți respecta angajamentele luate, apărând cetățenii europeni, cetățenii italieni, așa cum am făcut-o întotdeauna. Pentru a guverna Europa nu este suficient să fii german, francez, italian sau spaniol. Trebuie să luăm cei mai buni din fiecare dintre noi și să demonstrăm lumii că Uniunea Europeană este mult mai mult decât suma țărilor care o compun. Doamna von der Leyen, dacă uh, dacă cetățenii merită această schimbare, fiți dumneavoastră schimbarea pe care ei și-o doresc. Mulțumesc. Două minute, domnul González Pons. mundo sabe Toată lumea știe că felul în care Consiliul a tratat Parlamentul nu este unul adecvat, dar toată lumea mai știe și că e momentul cel mai prost pentru a trece acum printr-o criză interinstituțională. Parlamentul nu poate da motive în plus anti-europenilor. Responsabilitatea, uh, irresponsabilitatea Consiliului nu poate uh, să înlăture responsabilitatea Parlamentului. Acolo unde Consiliul eșuează, Parlamentul trebuie să reușească. Noi avem încredere în dumneavoastră, pentru că în pragul războiului comercial, Europa nu se poate regăsi fără un lider, pentru că ați fost propusă și ați arătat Parlamentului că îl respectați, v-ați angajat pentru democrația europeană, ați arătat că sunteți capabilă de dialog și tocmai pacea europeană se bazează pe dialog. Credeți într-o Europa care nu face diferența între est, vest, nord și sud, o Europa care nu abandonează pe nimeni. Veniți dintr-un partid care a câștigat alegerile, iar candidatura dumneavoastră corespunde voinței alegătorilor europeni. Împărtășim cu dumneavoastră încrederea în statul de drept și uh, întâietatea instituțiilor, motiv pentru care știm că veți proteja Uh, statul de drept spaniol și unitatea Spaniei. V-ați angajat pentru combaterea schimbării climatice. Reprezentați astăzi lupta împotriva anti-europenismului. A vota pentru dumneavoastră azi înseamnă a vota împotriva anti-europenilor și a venit vremea ca o femeie să prezideze Comisia Europeană. Pentru toate aceste motive, noi toți, cei care credem în egalitate, astăzi mai ales, uh, nu putem în niciun caz să ratăm o astfel de șansă. Bazați-vă pe votul meu, stimată doamnă. Domnul Moraes, două minute. Doamnă ministru von der Leyen, există un motiv pentru care ați menționat două teme pentru, care pentru grupul meu sunt prioritare. Relansarea procesului Dublin și uh, un nou mecanism de control și supraveghere a statului de drept. Aceste două teme poate că nu sunt singurele importante, sigur că pilonul social, schimbarea climatică sunt importante, dar aceste două elemente ar putea transforma Uniunea Europeană în ceva extraordinar ați uh, lansat titlurile pe care vrem să le auzim, ați folosit toată terminologia pe care vrem să o auzim, dar e nevoie și de termeni concreți, de propuneri concrete sub aceste cuvinte. Uh, și anumitul pact pentru migrație, reformarea procesului Dublin. Vă reamintesc, e nevoie de un vot prin majoritate calificată în state membre la Consiliu. Până acum nu a apărut nimic concret pentru migrație și în continuare oamenii se neacă în Mediterană. Iată ce se întâmplă și în Asia. Ați vorbit de temele de politică externă, dar uh, n-ați vorbit, de exemplu, de criminalizarea ONG-urilor, coordonale umanitare, toate acele lucruri pe care noi dorim propuneri concrete. În ce privește susținerea statului de drept, din nou vrem să vedem detaliile propunerii dumneavoastră care ar fi sancțiunile pentru țări precum Ungaria și Polonia. Iată care e esența lucrurilor pe care noi trebuie să le decidem aici, așa încât Europa să nu se destrame. Și acum a spus-o și un membru uh, din Marea Britanie. Uh, pe Twitter acum uh, căutați, spune lumea, să prelungiți termenul pentru Brexit. Dar ca să existe o astfel de prelungire a termenului pentru Brexit, trebuie să fie motive întemeiate, e nevoie de măsuri pragmatice. Iată ce parteneriat ne dorim în viitor, dincolo de uh, fantasmele lansate pe tema Brexit. Iată, pentru toate aceste uh, motive, pragmatismul e calea de urmat. Domnul Garicano, acum un minut. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnă von der Leyen. Aș dori să vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră excelent uh, și pentru felul în care ați cooperat cu grupul nostru Renew Europe uh, pentru a include prioritățile noastre în programul de lucru. Domnului Eckhout și Verzilor aș dori să le spun că da, cred că am asistat la o schimbare în ultimile săptămâni pe care trebuie să o recunoaștem. Se recunoaște că provocările cu care se confruntă Europa și care uh, provin uh, și de la cei care doresc ca Europa să eșueze din partea socialiștilor și a, uh, îmi cer scuze, a populiștilor și naționaliștilor, uh, care uh, au uh, intuit uh, temerile oamenilor și care vin cu soluția de a reconstrui ziduri și să dezbinăm țările noastre pentru a reajunge la control și că va fi mai bine. Doamna von der Leyen știe că e soluția greșită, înțelege care sunt mizele și ne-a arătat de-a lungul uh, ultimilor săptămâni că poate coopera cu noi pentru a clădi o Europa mai bună care uh, face față așteptărilor noastre privind uh, democratizarea, uh, preocupărilor dumneavoastră cu privire la climat, uh, digitalizare în legătură cu frustrările uh, legate de uh, felul în care a fost rezolvată sau nu criza euro uh, și e momentul în care noi cu toții aici trebuie să facem un efort și să spunem că poate că pachetul nu conține tot ce ne dorim, dar e momentul să lăsăm de la noi și să spunem nu populismului și naționalismului și să spunem da unei o Europe mai bune pe care ne oferă astăzi doamna von der Leyen. Mulțumesc! Domnul Jadot un minut madame la candidate Vous avez indiqué dans les audits Doamna candidat, în audierea dumneavoastră ați spus că susțineți acordul între Uniunea Europeană și Mercosur. Care este valoarea angajamentului față de climă pe care l-ați uh, luat când în acest acord îl susțineți pe președintele Bolsonaro care a hotărât uh, să decimeze uh, Amazonia pentru proiectele miniere și pentru agrobusiness? Care este valoarea angajamentului dumneavoastră pentru drepturile femeilor când același Bolsonaro calcă în picioare zilnic drepturile femeilor, ale homosexualilor? Uh, atacă libertățile publice și uh, e pentru lupta, uh, munca copiilor. Nu este Europa socială pe care noi vrem să o avem. Doamna candidat, acordul cu Mercosur reprezintă globalizarea fast food-ului. Este globalizarea climatică, dispariția țăranilor în nord și în sud, a agricultorilor de care n-ați spus nimic în intervenția dumneavoastră. Deci, dacă vreți să apărați cu adevărat proiectul european, dacă vreți ca Europa să nu fie vândută multinaționalelor, lobby-ului automobil mobil. Uh, dacă nu vreți ca Europa să ajungă pe mâna extremei drepte, uh, Braziliei, uh, dacă vreți ca Europa să se întoarcă la cetățeni, atunci puneți capăt acordului cu Mercosur și revedeți copia propunerile Comisiei Europene în ce privește PAC. Vă veți acorda cu valorile noastre. Madison. Domnul Madison, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă von der Leyen. N-am decât un minut, așa că n-am decât câteva propoziții de spus. În primul rând, sigur că sunt multe emoții aici, e de înțeles. Foarte mulți uh, gândesc ca noi, alții nu gândesc ca noi. Desigur, așa e democrația, cu păreri diferite. M-am întâlnit de câteva ori cu domnul Timmermans și știu că dumnealui a fost unul din problemele pe care le-a întâlnit Consiliul atunci când au discutat despre noul președinte al Comisiei Europene. Dar, de fapt, pozițiile sale, ideile sale, viziunile sale politice, dacă vă ascultăm pe dumneavoastră în ceea ce privește politica de climă, migrație sau altele, trebuie să spun că nu văd o diferență între discursul dumneavoastră și discursul domnului Timmermans. E vorba de politici pragmatice, sigur, dar acesta este faptul, ce să mai spunem. N-am decât 10 secunde, dar ce vreau să spun în ele este că toate statele membre din zona Schengen uh, s-au pus de acord că trebuie să ne protejăm frontierele externe, așa cum o face Italia, Ungaria, cu un miliard de euro, încercând să ajute și Germania în această încercare. Trebuie să oprim traficul ilegal de persoane, pentru că multe persoane aici susțin, de fapt, să dea milioane de euro traficanților care până la urmă ar trebui să fie investiți în migrație și apoi ni se spune trebuie să deschidem frontierele. Nu mi se pare foarte inteligent această cale de abordare. Oricum, mult succes, doamnă von der Leyen, și sper să mai avem și alt candidat de vizionat. Mulțumesc! Mr. Epping, one minute. Domnul Epnic, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Prima concluzie pe care o trag eu din toată această poveste e că sistemul șpiț